Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abgeordnete. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bine ați venit la această reuniune a Comisiei Afaceri Juridice, care începe cu ceva întârziere. Domnul Lene este absent astăzi și va fi absent și mâine. Prin urmare, eu și ceilalți vicepreședinți îl reprezentăm. În absența domnului Lenă, dar și din cauza altor circumstanțe, au avut loc mai multe modificări ale ordinii de zi și aș vrea să vi le comunic acum. Dar aș vrea să vă spun câte ceva și despre reuniunea de mâine, care va începe la orele 9, dar știți că mâine este zi de grevă generală. Și vă spun acest lucru ca să fiți uh, atenți în cazul în care s-ar putea să întâmplați dificultăți pentru a veni la Parlament. În ce privește concret ordinea de zi, din cauza absenței domnului Lene, mai multe puncte vor fi amânate. Punctul 8, schimbul de vederi în ce privește procedurile de insolvență. Punctul 9 este de asemenea amânat Era vorba despre achizițiile publice. Alte modificări ale ordinii de zi sunt Mai întâi, în ce privește punctul 5, doamna Tain a cerut și dumnea ei ca acest punct să fie amânat. Și, de asemenea, am primit o cerere pentru punctul 7 cu privire la Ordinul de Poprire, raportul domnului Bardasare. Acest raport este scris pe ordinea de zi de mâine, după punctul 18. Ce altceva? Punctul 15. cererea de apărare a imunității a domnului Gabriele Albertini și aceasta a fost amânată la cererea domnului Gargani. Trec acum la punctul 21. Votul în ce privește directiva pentru lucrătorii detașați. Acest vot, de asemenea, este amânat pentru următoarea întâlnire a comisiei noastre. Mai rămâne punctul 19, taxarea produselor și a serviciilor din țări terțe. Un aviz al domnului Baldasare. Ei bine, acest punct 19 va fi discutat după punctul 26. Vă mai atrag atenția asupra punctului 26, propriul meu raport în ce privește Fundația Europeană, care va fi amânat până la următoarea reuniune. Dați-mi voie să vă explic pe scurt de ce. La Consiliu, grupul de lucru care trebuia să aibă loc pe 22 februarie a fost amânat uh, sinedie. Cu alte cuvinte, Consiliul uh, își lasă suficient timp la dispoziție, asta nu trebuie însă să împiedice Parlamentul să ajungă la o poziție proprie. În asemenea circumstanțe, cred că putem uh, să ne permitem să aprofundăm discuțiile noastre și de aceea acest punct a fost amânat. Dacă nu sunt obiecții în ce privește aceste modificări ale ordinii de zi și Ținând cont de faptul că avem puțin timp la dispoziție în această dimineață, vă propun să trecem imediat la primul punct de pe de zi în această dimineață. Văd că nu sunt obiecții. Trec așadar la punctul 2, comunicările președintelui. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că pe 21 februarie, sau mai bine zis mâine, la prânz, o evaluare a dreptului de vânzare va avea loc la Comisia IMCO și mi închipui că o parte dintre colegii noștri ar putea să fie interesați. Este motivul pentru care vă atrag atenția asupra acestui lucru. Trec acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale a reuniunilor din ianuarie, dacă nu sunt obiecții și nici amendamente. Trec imediat la ordinea de zi propriu-zisă de astăzi, punctul 4, unde îi dau cuvântul domnului JFK. E vorba despre ceva foarte important pentru viața cetățenilor europeni, îmbunătățirea accesului la justiție și mai ales accesul la asistență judiciară. Aveți cuvântul, domnule JFK. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Rzeczywiście pod... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Avem un raport din proprie inițiativă pe un subiect extrem de important, și anume îmbunătățirea accesului la justiție pentru cetățenii Uniunii Europene în contextul evaluării directivei privind uh, ajutorul uh, juridic, uh, asistența judiciară acordată în litigiile transfrontaliere, civile și comerciale. Lucrurile au demarat în 2003 și după 10 ani vrem să evaluăm punerea în aplicare. Pe baza cercetărilor și studiilor care au fost realizate la solicitarea Comisiei Europene, și avem acces acum la aceste studii și concluzia Concluziile acestor studii sunt, pe de o parte, pozitive. Ne bucură să vedem că toate statele membre au pus în aplicare directiva, în ciuda diverselor interpretări ale regulilor și regulamentelor de către statele membre dar se poate spune la nivel general că nu există uh, probleme cu transpunerea directivei respective. Și cred că acesta este singurul element pozitiv legat de funcționarea sau de punerea în aplicare a acestei directive, pentru că Trecând mai departe, avem uh, niște informații destul de neplăcute care nu au deloc un ton optimist. Tocmai de aceea, în raportul meu, M-am concentrat pe aceste subiecte care ar trebui să fie luate în calcul atât de statele membre cât și de Comisia Europeană, tocmai pentru a asigura un mai bun acces la asistență juridică în uh, disputele transfrontaliere. Și știm foarte bine că există foarte multe dispute de acest gen. În fiecare an uh, numărul acestora crește. Și totuși, în ciuda acestui fapt, numărul persoanelor care fac apel la asistență judiciară în uh, aceste cazuri nu a crescut. Studiile realizate au arătat că, în general, oamenii nu știu că există un asemenea instrument juridic și asta explică lucrurile. Tocmai de aceea vreau să atrag atenția asupra acestui fapt în raportul meu atât statele membre cât și Comisia Europeană ar trebui să ia măsuri de conștientizare astfel încât cetățenii să se poată bucura de acest instrument juridic. Dacă nu există conștientizare atât la nivelul publicului larg cât și la nivelul uh, profesioniștilor, atunci, în mod clar, instrumentul respectiv nu are niciun fel de valoare adăugată. Studiile menționate spun că tocmai conștientizarea existenței unei asemenea instrument este foarte scăzută. În medie, doar 12% din cei chestionați știu că un asemenea instrument există. Cel mai înalt nivel este 28% în Slovenia și în țările de jos deci mai puțin de o treime. Și asta demonstrează că foarte puțină lume știe de existența acestui instrument, chiar printre profesioniști, și asta demonstrează că trebuie să facem uh, tot posibilul tocmai pentru a, a uh, înștiința oamenii că un asemenea instrument există. O altă parte a raportului meu este a, uh, dedicată uh, asigurării de asistență judiciară competentă cetățenilor noștri, crearea unor da, baze de date cu avocați, avocați care știu drept comparativ și care cunosc și limbi străine, pentru că foarte adesea se întâmplă ca un cetățean care, să nu, care nu este rezidentul unei anumite țări în care are loc disputa nu se poate bucura de asistență judiciară pentru că nu există niciun avocat care să vorbească limba sa și persoana respectivă nu vorbește limba țării în care uh, are loc disputa. Să nu uităm că sfaturile proaste duc uneori la consecințe costisitoare spre deosebire de lipsa unei asistențe juridice. Deci, dacă vrem să avem o soluție adecvată, trebuie să vorbim despre acest instrument juridic la cel mai uh, înalt nivel. Apoi vorbesc de toate, toți pașii care ar trebui să fie luați pentru a facilita procedurile și pentru a avea acces la procedurile juridice. Trebuie ca aceste proceduri să fie mai fluide și uh, poate pe viitor am putea crea un cod de asistență juridică. Subliniez importanța cooperării între, între instituțiile naționale și organizațiile juridice neguvernamentale care oferă asistență juridică pentru că cetățenii nu se folosesc de aceste posibilități și e posibil ca aceasta să fie o sursă bună de sprijin pentru cetățenii noștri. Asistența juridică pro bono și avocații pro bono ar trebui să fie uh, să beneficieze de publicitate și să fie sprijiniți în această rețea de asistență juridică disponibilă cetățenilor europeni. Deci această instituție ar trebui să poată funcționa și oamenii ar trebui să știe că se pot bucura de asistență juridică gratuită și statele membre ar trebui să sprijină o asemenea activitate în special acum, în momente de criză, când trebuie să economisim fiecare bănuț, ar trebui să punem accentul pe asistența juridică uh, gratuită în cazul disputelor, inclusiv mecanismul alternativ de rezolvare a disputelor, pentru că foarte adesea acestea sunt instrumente mai ieftine și care Uh, duc la rezultate mai bune decât un litigiu în probleme civile și comerciale. Deci, după cum vedeți, m-am concentrat pe niște uh, probleme specifice și soluții specifice legate de acest subiect extrem de important al uh, îmbunătățirii accesului la justiție prin accesul la asistență judiciară. Și o să ascult cu interes părerile colegilor și observațiile acestora, astfel încât să pot să-mi îmbogățesc textul. În conformitate cu calendarul abordat, amendamentele ar trebui să fie depuse până pe 4 martie la prânz și votul este prevăzut pentru aprilie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Äh, Mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să intervină? Doamna Geringer. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałam pogratulować. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Zviesca pentru acest proiect de raport. care are o valoare adăugată nu doar pentru directiva revizuită, ci pentru uh, Uh, mesajul că 2013 este anul cetățeniei. Informațiile uh, legate de disponibilitatea asistenței juridice sunt extrem de necesare, pentru că lipsa de informare um, face ca cetățenii să nu se bucure de acest drept la asistență juridică. Cred că ideea de a încuraja diverse forme extrajudiciare de rezolvare a disputelor este o idee foarte bună. Medierile ar trebui să fie uh, încurajate și aș dori să propun câteva amendamente la raport în acest sens. Cred că este un raport foarte bine scris și care a venit la țang. Informațiile dispon despre disponibilitatea asistenței juridice reprezintă un subiect extrem de important și cred că Comisia Europeană are un rol important de jucat aici prin uh, activități educaționale, informându-i pe cetățeni care sunt drepturile de care se pot uh, bucura. Mulțumesc foarte mult și felicitări raportorului. Dankeschön, Frau Geringer. Frau Thein, bitte. Mulțumesc, doamna Tain. Mulțumesc foarte mult, domnule Zviefca. Am citit raportul dumneavoastră și aveam o întrebare. Vorbiți aici despre nevoie și despre plafoane și despre faptul că oamenii ar trebui să aibă de ales, ar trebui să poată alege țara în care pot solicita asistență juridică. și fiecare stat membru trebuie să deschidă asistența juridică pentru cetățenii altor țări. În Germania, acest lucru este supus unui test și există un test care spune că cetățenii nu au dreptul la asistență juridică, atunci această persoană nu ar beneficia de asistență juridică și aș vrea să știu ce se întâmplă în alte state. Poate asta e o întrebare la care ar putea răspunde Comisia. În al doilea rând, ați spus că solicitarea de asistență judiciară poate fi făcută fără sprijin din partea experților juridici, dar din experiența mea de avocat pot să vă spun că solicitările nu sunt întotdeauna, dar în majoritatea cazurilor realizate de oameni care nu sunt experți uh, uh, în drept. Tocmai de aceea au nevoie de asistență judiciară și uneori aceștia nu au nici uh, resursele financiare necesare. Uneori vin din categorii sociale defavorizate și sau au probleme în a se exprima în scris. Dacă nu cumva vorbim de o companie care a dat faliment, dar în general vorbim despre oameni care au nevoie de sprijin pentru a completa formularele. În al treilea rând, încă o întrebare, cheltuielile de călătorie, de deplasare. Se menționează aici că acestea sunt acoperite. Îmi imaginez că unele state membre, printre care și al meu, analizează cu mare atenție costurile pentru că asta se face la nivel regional. Și dacă spunem că cheltuielile de, de deplasare dintr-un capăt în celălalt al Europei trebuie să fie uh, acoperite, dacă vorbim despre zboruri, spre exemplu, am putea uh, ajunge la sume chiar considerabile. Și în conformitate cu sistemul german, persoana care câștigă uh, speța uh, este rambursat inclusiv pentru cheltuielile de deplasare. Pentru asistență juridică ar fi mai dificil, pentru că trebuie să se ia o decizie în avans în ceea ce privește cheltuielile de deplasare și vreau să știu care sunt cazurile care ar fi acoperite aici. În cazurile care implică familii, uh, probabil că s-ar aplica, dar aici vorbim doar de uh, cazuri civile în care ar fi posibil să fie reprezentat de uh, cineva uh, local. Mulțumesc, doamna Wikström. Mulțumesc foarte mult. Sunt mulți reprezentanți ai ALDE care vorbesc aici, uh, întâi doamna Tain, acum și eu, și vorbim și în numele doamnei Rebecca Taylor, care este raportor din umbră pentru acest dosar. Îi mulțumesc domnule Zviesca, care întotdeauna spune lucruri extrem de înțelepte și încearcă să acționeze în uh, interesul tuturor, mai ales într-un domeniu atât de important. Aceasta este probabil una dintre problemele care evoluează și care este extrem de importantă pentru cetățenii din toate statele membre și aș dori să subliniez importanța unui lucru. Mă uit aici la Consiliu în special. Doar 17 din cele 27 de state membre uh, au uh, aderat la Convenția de la Haga din 1980 în ceea ce privește asistența juridică internațională. Și cred că asta, asta e un lucru foarte serios, pentru că doar 17 din uh, statele membre au aderat pe deplin la această convenție și ținând cont de acest lucru, în acest context ar trebui să facem tot posibilul pentru a încuraja statele membre să uh, semneze convenția de la Haga. Poate avem chiar nevoie de o decizie a Consiliului în acest sens. Pentru că toți cetățenii din UE ar beneficia de un acces mai bun la asistență judiciară, chiar dacă te afli în afara Uniunii Europene. Deci, contribuția mea este tocmai să subliniem importanța faptului că toate statele membre ar trebui să adere la Convenția de la Haga. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Maier! Dankeschön, Frau Vorsitzende, meine lieben Kollegen. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Das IMCO für Ihren Rechtsausschuss. Und deswegen sehe ich die... Am redactat o poziție privind chestiunile juridice, cred că rolul nostru în a deschide piața internă și producția consumatorilor e foarte important și cred că multe au legătură cu aceste lucruri și cred că domnul Zviev a explicat foarte clar. Vreau doar să fac câteva comentarii. Uh, întregul Parlament este responsabil să ne asigurăm că avem o piață unică și că aceasta nu e fragmentată și că este deschisă. Dar pe multe domenii individuale trebuie să ne asigurăm că această piață unică există. În comisia mea vorbim despre o viziune comună uh, în legătură cu încheierea unui contract conform legii, uh, legislației europene comune în domeniul vânzărilor. Am, făcut, uh, am luat anumite decizii uh, în ce privește procedura legată de uh, sumele mici reclamate, și deci sume cerute de până la 200.000 de euro. Sigur, suma finală poate fi mai mare, dar settlementul se poate face numai până la 200.000 de euro. Și Asta înseamnă că va fi posibil să înregistrați o cerere de despăgubire în propria noastră țară, chiar și când este un, vorba de un caz transfrontalier și nu va trebui să mai călătoriți într-o altă țară. de ce mai uh, simplu de făcut. De asemenea, am luat unele măsuri în ce uh, mecanismele de rezolvare alternativă a disputelor. Și trebuie să ne asigurăm că toate costurile sunt acoperite, mersul la un avocat, la un, mersul la un, uh, accesul la un tribunal. Dar acum vedem că implementarea la nivel formal s-a produs, dar că în realitate aceste lucruri nu se întâmplă întotdeauna. Un Bürger und insbesondere wenige Personen aus Deci foarte puțini cetățeni și foarte puțin uh, reprezentanții profesiilor juridice sunt familiarizați cu aceste prevederi. Dar asta nu este, uh, nu este singura problemă. Ei nu cunosc nici, pe cealaltă, nici celelalte instrumente pe care le avem la nivel european. Așadar, uh, vreau să fac o propunere și sper că o veți susține. Ar trebui să încurajăm Comisia Europeană să lanseze o campanie de informare care să-și merite numele, o campanie de sensibilizare care să permită Comisiei să folosească internetul drept sursă de informare și de sensibilizare a opiniei publice. Așadar, un nou, să fie există un nou acces, o singură poartă de intrare, un ghișeu unic pe internet, cum vreți să-i spunem, un, un website care să fie cunoscut de toată lumea, să există un uh, număr de apel care ar putea fi eh, creat de Comisia Europeană și prin care s-ar putea difuza informații în legătură cu acest instrument. Apoi, în concluzie, ce vreau să vă spun, sper că împreună vom putea asigura, acționa pentru a eh, reprezenta cât mai bine interesele cetățenilor. Și asta se reduce la un cuvânt, informare, informare și iarăși informare. Doamna președinte, mulțumesc pentru această contribuție foarte utilă. Aș vrea să dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei Europene, domnul, domnul Șeriet, mă scuzați că v-am pocit numele. E, e un reprezentant al Comisiei aici? Da? Îi dau cuvântul, vă rog. Pite. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, domnule raportor, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului. Comisia este foarte uh, interesată și sensibilă față de conținutul raportului prezentat de domnul Tadeu Șvifca și care este un raport foarte cuprinzător legat de uh, neajunsurile directivei din 2003. În acești 10 ani de aplicare uh, s-au decelat aceste neajunsuri și, de asemenea, uh, ne interesează foarte mult concluziile la care a ajuns raportorul, care sunt în armonie cu concluziile Comisiei dar, sigur, este rolul Parlamentului să propună mai mult, mai mult chiar decât uh, Comisia a propus în concluziile sale și să prezinte mai multe puncte de reflexie. Așadar, Comisia, evident, va lua uh, în seamă, va ține seama de aceste uh, sugestii. Comisia propune, drept soluție, să continuăm să funcționăm într-un sistem juridic la distanță. Deci, deocamdată să nu revizuim directiva, uh, ci să uh, ameliorăm uh, modul de aplicare al acestei directive prin campanii de informare, inclusiv în, uh, față de profesioniști din domeniul care nu sunt încă destul de puși la curent în legătură cu această directivă. S-a vorbit despre acest portal judiciar european care este pe cale să fie creat prin transfer de date către acest portal. Deci am și în felul acesta să putem să ajungem la cât mai mulți uh, utilizatori de internet. De asemenea, uh, ar fi posibil ca la nivelul Comisiei să se redacteze un ghid practic pentru utilizatori, ca și pentru judecători, pentru practicieni în domeniul juridic, să știți că există campanie de informare. Sigur, știți că o campanie TV, de exemplu, ar costa foarte, foarte scump și nu putem folosi asemenea instrumente cu constrângere bugetare actuale. Mai există apoi propuneri în raport și în intervențiile făcute aici în comisie, care sunt foarte interesante și pe care noi le examinăm cu multă atenție. De exemplu, problema divergențelor legate de pragul de venit de la care trebuie cineva să beneficieze de ajutor uh, judiciar. Asta este o reală problemă. Am examinat propunerea raportorului uh, ca tribunalul locului de reședință să fie cel care să decide dacă un, uh, o persoană îmbunăt- uh, îndeplinește sau nu condițiile financiare și să-i dea un certificat. Și asta, practic, e compatibil cu toate procedurile noastre europene. Un certificat care se poate folosi pe aceea într-o altă țară. Așadar, din partea noastră, aș vrea totuși să vă pun în gard asupra faptului că în acest domeniu uh, angajăm, grevăm bugetele Ministerilor de Justiție și că aceste certificate nu trebuie să fie date cu foarte multă lejeritate. Deci, cererea trebuie să fie bine fondată ca să aibă șanse de reușită în uh, cadrul procesului. Există state membre care aplică deja acest criteriu de selecție, există și sisteme uh, în uh, Marea Britanie, de exemplu, numite contingent, contingent fee și care sunt legate de reușita procesului. Deci trebuie să ținem seama de diversitatea acestor sisteme judiciare și nu trebuie să dăm un uh, cec în alb uh, pentru a se rambursa, de exemplu, costuri legate de biletele de avion și, de altfel, Parlamentul European a subliniat că în domeniul dreptului familiei uh, se justifică audierile, dar în materie civilă poate lucrurile se pot rezolva și pe internet într-o manieră mai eficace. Deci iată în acest stadiu care este poziția Comisiei, dar în general noi îl felicităm pe raportor pentru munca sa foarte utilă și cu obiectivul uh, de a îmbunătăți accesul cetățenilor la justiție. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Șariu. Domnule domnule uh, Tain avea o întrebare. Doamna Tain avea o întrebare pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. și pentru comentariile care mi se par foarte valoroase. Aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru acest angajament preliminar care este foarte important în contextul uh, comentariilor incluse în raportul meu și în uh, contextul cunoașterii legate de implementarea acest, cunoștințelor acumulate din implementarea directivei în ultimii 10 ani. Vă reamintesc că acest lucru e foarte important pentru că directiva din 2003 introduce standarde minime. Standarde minime, deci nu reglementează toate aspectele legate de accesul la a, asistența juridică. Scopul ei este să introducă un anumit standard minim în toate uh, statele membre, standard care trebuie respectat de toată lumea, și care să fie orientat în interesul cetățeanului. În ce privește întrebarea lui Alexander, cred că deja Comisia Europeană a dat un răspuns la aceasta, dar aș vrea totuși să adaug că Încă nu folosim uh, tehnologiile uh, informatice suficient. Cred că ele sunt încă folosite uh, într-un, la un nivel prea redus. Același lucru se poate spune și despre asistența juridică. Începește de fapt, procedura de oferire a acestei asistențe juridice. Așadar, sunt multe elemente care s-ar putea folosi uh, aproape gratuit și care ar putea îmbunătăți modul în care cetățenii uh, se orientează în această junglă de prevederi juridice legale și uh, toți am avut, cu toți am avut poate un contact uh, de o anumită natură sau alta cu autoritățile juridice sau judiciare și aș vrea să spun că atunci când ai foarte multe instrumente juridice care să susțină funcționarea uh, pieței unice, asta e un lucru foarte bun. Asta ar trebui să fie scopul nostru principal și trebuie să ducem la bun sfârșit acest proiect și pentru asta avem nevoie de un număr suficient de mare de astfel de instrumente juridice și să folosim modalități diferite să le uh, arătăm oamenilor că există modalități de rezolvare a disputelor în afara tribunalelor. Trebuie să nu uităm că marile companii care operează pe piață vor reuși întotdeauna să-și rezolve problemele, dar consumatorii individuali, cetățenii, trebuie să fie protejați și ei ar trebui să se bucure de condiții speciale de acces la uh, ajutorul, asistență juridică. Și ăsta este scopul meu. Sunt de acord cu Comisia Europeană că astăzi nu trebuie să vorbim despre revizuirea acestei directive, nu încă, dar că putem introduce anumite instrumente juridice care să ne ajute să îmbunătățim implementarea ei și să realizăm scopurile, însă, în consecință, atunci când avem toate aceste instrumente, va trebui într-adevăr să revizuim directiva și să implementăm nu doar standarde minime, ci standarde corecte de, de acces la asistența juridică. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Țuifca. Aș vrea să Încheiem aici dezbaterea după ce intervine domnul Maier, foarte pe scurt, doamnă președinte, și vreau să îmi refer la ce a spus domnul Zvif, ca raportorul. E foarte importantă combinația de instrumente pe care le alegem, este foarte importantă și ajutorul, uh, asistența juridică e foarte importantă dacă o legăm de uh, reclamațiile de mici uh, dimensiuni. În procedura privind aceste reclamații, avem tot felul de resurse moderne care trebuie folosite. De exemplu, un, un mijloc ar fi uh, cel al videoconferințelor. Se creează astfel posibilitatea ca oamenii să nu mai trebuiască să plece din propria lor țară pentru a face o reclamație. N-ai nevoie să zbori cu avionul, să treci prin uh, vămile greci, uh, grecești, de exemplu, să zicem, sau poți să faci o videoconferință cu toți martorii și nu mai trebuie nimeni să plece de de acasă? Știu că e greu să convingi, de exemplu, judecătorii germani să folosească această posibilitate a videoconferinței, pentru că ei vor să vadă martorii în fața lor. Dar sunt situații totuși în care un ecran suficient de mare ar fi suficient chiar și pentru un judecător. Așadar, trebuie să folosim diversele posibilități disponibile și Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Mi s-a părut o foarte importantă adăugire la dezbatere, doamna Lichtenberger. Aș vrea să vă mulțumesc pentru acest comentariu. Cred că această cale de a folosi videoconferințele, sistemul de videoconferințe e foarte importantă e mai bine decât să trebuiască ca oamenii să meargă în persoane peste tot. Eu am făcut câteva teste și știu că sunt probleme uriașe legate de compatibilitatea sistemelor în Europa. Abia în 30% din cazuri există o compatibilitate, cel puțin din propria mea experiență. Așadar, Cred că trebuie să ne uităm așadar la această problemă a compatibilității de, dintre sisteme, pentru că altfel și peste 15 ani tot despre videoconferințe o să vorbim și ele tot nu o să funcționeze, pentru că oamenii o să aibă 15 sisteme diferite și nimeni nu va reuși să comunice cu nimeni. Așadar, iată un lucru important Am încercat, de exemplu, să comunic cu cineva de la Parlamentul olandez și n-am reușit, pentru că sistemul lor e diferit de al nostru. Deci sunt condiții tehnice care trebuie îndeplinite. Eu sunt total pentru a folosi videoconferințele, Skype-ul, dar compatibilitatea este o mare problemă. Poate că ar trebui să facem lobby pe lângă uh, parlamentele naționale și tribunale naționale ca să-și compatibilizeze sistemele. Pentru că altfel, dacă uh, sistemul nu are niciun, niciun sens. Sistemul e foarte dificil. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Spune, doamna președinte, cred că am deschis cutia pandore pentru că sunt foarte mulți oameni care doresc să reacționeze acum și sunt foarte pasionați de acest subiect și mi se par, pare foarte important. Important este să avem, într-adevăr, uh, soluții fezabile, avem nevoie de o parte practică foarte uh, solidă. Mă, rug, mă scuzați că iau din nou cuvântul, dar începește aceste sisteme electronice. Domnul Țuifca spunea că vrem uh, ajutor uh, cât mai uh, bun de asistență judiciară, dar ca să oferim această uh, asistență judiciară se pot folosi tot felul de sisteme. Vorbesc despre cazul Germaniei. Ajutorul, asistența poate fi oferită până la sfârșitul procedurii orale, dar știu că, de exemplu, am fost la un moment dat în Spania, vă aduceți aminte, am, și-am petrecut-o după amiază discutând despre aceste lucruri. Deci eh, poți să mergi la un avocat și acel avocat are dreptul să depună pe cale electronică la agențiile de securitate socială. Deci poate obține aceste formulare de la administrațiile competente care să certifice, să ateste faptul că persoana în cauză nu are suficiente venituri. Deci toate aceste lucruri se pot face electronic în Spania, dar în Germania nu e posibil. În Germania un avocat trebuie să se ducă personal la administrația competentă și am constatat, de exemplu, că în Spania se poate face asta. În câteva ore mi s-a demonstrat cum un avocat poate obține aceste atestări de la autorități, uh, persoanele de uh, autoritățile din domeniul uh, asigurării sociale și a obținut aceste atestări deci mi s-a părut extrem de interesant, așadar. Poate acest tip de procedură s-ar putea folosi, de exemplu, în uh, cazurile transfrontaliere între Spania și Germania. De exemplu, am putea și ar trebui ca și în Germania, de exemplu, să se poată face același lucru. Vă mulțumesc. Uh, uh, Zum Mittag, wie immer, ist die Deadline für das... 4 martie, la prânz, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. S-au formulat multe sugestii orale. Vă invit să luați notă. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6. Dreptul european de vânzări este un dosar vechi deja, în timpul ultimului mandat deja l-am examinat, au avut loc mai multe audieri și ateliere. Coraportorii sunt domnii Bellinger și Klaus Heinelene, dar domnul Bellinger este prezent și îi dau cuvântul imediat. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mai ales că ați observat că eram în sală. Știți că duminică se votează în Italia, dar eu sunt aici. Eu sunt aici și sunt uh, dovada grăitoare a faptului că sunt îndrăgostit de dreptul european de vânzare, dar inima mea a rămas la Roma. Am spus-o. Doamna președinte a amintit faptul că astăzi discutăm o propunere de document de lucru după o perioadă intensă de consultări ce a permis evidențierea anumitor subiecte și a unor opinii relevante. Cum spuneam, aceste subiecte au devenit uh, de pertinente în urma schimburilor pe care le-am avut, schimburilor de idei pe care le-am avut cu reprezentanți ai uh, asociațiilor, ai uh, organizațiilor de consumatori și ai magistraturii. Cum spuneam, este doar un document de lucru care va putea să fie îmbogățit cu propuneri suplimentare și cu amendamente. E o muncă încă în curs de desfășurare și vreau să mulțumesc colegilor care deja și-au adus contribuția și uh, adresez aceste mulțumiri și numele uh, colegului Lene, pentru că împreună am pus la punct un singur raport, deși noi suntem co-raportori. Pentru că suntem de acord în ce privește conținutul, vreau să mulțumesc asistenților noștri, asistenților grupurilor politice pentru munca lor excelentă. De asemenea, vreau să-i mulțumesc și lui Suzan Kofel, care în numele secretariatului ne-a ajutat foarte mult. Așadar, acest document ne permite să intrăm în miezul problemei. Mai întâi am avut o lungă discuție, cum spuneam, s-au formulat critici și exista și un zvon ciudat. Toată lumea dorea ca totul să fie modificat. Era, ca să spun așa, o primire foarte puțin entuziastă din partea anumitor medii. Dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, în ce privește argumentele tehnice și nu doar cele politice, am ajuns cum să spun, la miezul problemei. Am lăsat deoparte o abordare care era oarecum confuză la început, pentru că atunci existau poziții total pro sau total contra. Nu mai suntem în acest stadiu. Acum, există opinii divergente dar nu din punct de vedere ideologic sau nu sunt oameni care au uh, niște prejudecăți. Avem aspecte care ne mulțumesc și altele care nu ne mulțumesc, pentru că vrem să reconstruim dreptul european de vânzări. Și aici vreau să subliniez faptul că nu e vorba despre un subiect uh, de secundă importanță, nu este un drept cheie în Uniunea Europeană și trebuie să fim conștienți de faptul că aici uh, facem niște pași decisivi pentru buna funcționare a pieții interne, care va permite o creștere a achizițiilor sau, din potrivă, o diminuare a acestora. O, va permite o îmbunătățire a tranzacțiilor comerciale. De aceea spun că se află în centrul dreptului civil european și trebuie să fiți conștienți de cât de mult cântărește acest raport și de cât de mult atenție merită acest subiect. Pentru că, de fapt, aici vorbim despre mai multă Europa, despre creștere, despre depășirea condițiilor uh, dificile pe plan economic și financiar. și poate că nu ne dăm seama că una dintre piedicile în calea ieșirii din criza economică nu este numai Europa Unită, ci și bunăstarea cetățenilor și ca să putem să atingem aceste obiective trebuie să depășim fragmentarea enormă a normelor și a legislațiilor care ne uh, uh, um, reglementează viața de zi cu zi. Iată de ce eu am preferat să abandonez platforma electorală pe care ar trebui să o apăr în Italia și am preferat să fiu aici. Mi se pare că este un element central care trebuie apărat cu toată pasiunea, cu toată energia. Numai astfel vom putea să trecem de uh, um, diveziuni și de păreri, cum spuneam, care sunt mai mult prejudecăți lim- cu limite naționale care pierd din vedere interesul european. Și veți vedea cum am făcut noi prezentarea în acest document de lucru. Există alternative, posibilitatea de a alege între diferite alternative. Aceasta este una dintre primele observații pe care doream să le formulez. În acest document de lucru veți uh, observa că există niște schimbări profunde, aproape radicale, față de textul inițial al Comisiei putem să spunem că noi respingem textul comisiei din această uh, cauză? Nu! Înseamnă că uh, pur și simplu ne exercităm rolul de co-legislator pentru că este vorba despre un proiect de regulament. Și noi spunem lucrurilor pe nume, iar, iar criticile pe care le-am formulat și care uh, făceau ca unii să facă o evaluare negativă de ansamblu, ei bine, noi am vrut să le transformăm în propuneri concrete de modificare, care sunt aici incluse, cel puțin unele dintre ele. Astfel o să putem cu adevărat să progresăm, pentru că acum nu ne mai putem permite să facem să eșueze această inițiativă înainte de sfârșitul mandatului. Acesta este cadrul politic. Acum haideți să vedem uh, concret care este structura. Nu am dorit să facem să dispară structura uh, dispozițiilor legislative din proiectul de regulament al Comisiei. Însă am vrut să facem bine distinția între acest uh, regulament șapo și anexe, ca să fie totul mai clar și mai lizibil. Obiectivul nostru este să avem uh, un document mai ușor de folosit. Oratorul spune în engleză user-friendly. Pentru că atunci când cetățeanul vrea să-și cunoască drepturile. De multe ori drepturile europene este de complex încât este greu de înțeles. Amendamentele pe care noi le-am prezentat modifică așadar textul. Modificarea cea mai importantă pe care aș vrea să o evoc aici și asupra căreia atrag atenția colegilor este sfera de aplicare the scope în engleză, sfera de aplicare. Acest aspect deja a mai fost dezbătut, dar acum am vrut ca alegerea noastră să fie una hotărâtă. Noi vrem să limităm sfera de aplicare nu la comerțul uh, în natură, fizic, ci să se aplice numai comerțului la distanță, vânzărilor online. Și am făcut această alegere din cauza dificultăților de interpretare uh, care au fost observate și datorită felului în care acest text a fost primit inițial, cum spuneam, de unii cu multă răceală. În plus, am hotărât să fie un instrument cu caracter facultativ, dar care să se aplice la fel peste tot în Uniunea Europeană. Și atunci nu putem să avem un alt obiectiv decât unul de uh, aplicare progresivă și avem și o perioadă pentru punerea în aplicare efectivă a textului. Ori acceptăm politica pașilor mici, ori ratăm complet scopul final. Va trebui să luăm această hotărâre de a pune în mișcare mecanismul și să vedem cum funcționează, dacă oamenii îl vor folosi în număr mare sau nu, dacă va avea cu adevărat o utilitate pe piața internă sau nu. Pentru că acestea erau semnele de întrebare, uh, acestea erau chestiunile în suspens din timpul discuțiilor preliminare. Și cum spuneam, noi am ales să uh, delimităm sfera de aplicare, ea să fie mai puțin largă decât în propunerea inițială a comisiei și în plus am spus că după 5 ani de zile trebuie să se facă o evaluare ca să știm exact cum au evoluat lucrurile și ce trebuie eventual modificat. Nu are sens să, să dăm uh, comenzi, să dictăm totul de sus și să creăm povară birocratică dacă suntem perfect conștienți de uh, diversitatea realităților în Europa, pentru că noi, de fapt, ne dorim să avem niște măsuri modificate care să stimuleze comerțul și nu invers. Aceasta este prisma pe care vedem noi lucrurile. Iar în ce privește contractele la distanță, acordăm o atenție deosebită contractelor pentru vânzările online. Bineînțeles că textul uh, inițial al Comisiei trebuie adaptat, având în vedere propunerile efect, uh, formulate în timpul discuțiilor. Trebuie să adaptăm textul la la uh, specificitățile uh, comerțului online. Am vrut să ne ocupăm de o, o altă problemă spinoasă. care a, a fost a tot revenit în discuții. Legătura dintre acest regulament și Roma 1, mai ales legătura cu um, articolul 6 și 11. Noi am spus că în momentul în care alegem instrumentul facultativ, nu înseamnă că, pui, că se bat cap în cap două uh, ordini juridice. Pentru că mai întâi în fiecare stat membru trebuie să-ți dai seama care va fi legislația predominantă aleasă, dacă va fi Roma 1 sau instrumentul opțional. Dar oricum, instanța din statul membru trebuie să ia uh, hotărârea și apoi se va face alegerea între două legislații naționale. Și se va judeca fie în temeiul Roma 1, fie în temeiul instrumentului opțional. Nu trebuie să știi care este legea în toate statele membre. Din potrivă, ajungem la o situație mai simplă. Cred că astfel definirea raportului legăturii dintre Roma 1 și instrumentul opțional este mai uh, simplă. Iar trimiterea la statele naționale și la regulile naționale înseamnă că trebuie să ne dăm seama care sunt domeniile care fac parte din sfera de aplicare a instrumentului opțional și am preferat să avem un amendament unde să uh, avem o listă cu ceea ce este acoperit și ce nu este acoperit, ce face parte din sfera de aplicare și ce nu. Pentru că eram de acord cu comisia atunci când um, spuneam că anumite domenii trebuiau excluse de la bun început din domeniul de aplicare iar cele două părți contractante, vânzătorul și uh, cumpărătorul, vor ști de la bun început uh, care este legea aplicabilă. Există apoi și conceptul uh, bunei credințe, bona fede, cu care orice uh, jurist este uh, familiarizat, indiferent dacă a studiat dreptul roman sau common law. Eu cred că față de propunerea inițială a Comisiei existau anumite obiecții. Ei bine, noi am ales să definim mai bine, bazându-ne pe ce se întâmplă concret în Europa. Ei bine, s-a um, constatat că există o revoluție în cultura juridică europeană, pentru că existau, uh, există acum uh, viitori juriști care sunt formați în toate tipurile de uh, drept. Acum, principiul de bona fede a intrat în dreptul european. Poate că acesta acum chiar devine toxic oarecum, a contaminat uh, uh, uh common law și dreptul continental european. Dar acest concept al bunei credințe este indispensabil. Dar nu trebuie să existe o contradicție între acest principiu și relațiile contractuale directe, posibilitatea de negociere. Prin urmare, am făcut o propunere care poate nu convinge încă pe toată lumea, pentru că unii mi-au și trimis mesaje să-mi spună că nu sunt foarte convinși, dar noi ne dorim să evităm posibilitatea de abuz a uneia dintre părțile contractate de către cealaltă parte. Și atunci pre- încercăm să facem acest lucru incluzând definiția principiului bunei credințe. Și am preluat definiția conceptului juridic. Și aici ar fi bine ca um, prin amendamentele lor colegii să își aducă contribuția. Da, îmi dau seama că sunt multe de spus, dar vreau să vă mai atrag atenția asupra compensațiilor. Poate că aceasta a fost chestiunea cea mai controversată. Pentru că s-a spus că uneori părțile contractante uh, nu se bucură de un tratament egal sau nu aplică bine legea în ce privește politica um, um, compensațiilor și a despăgubirilor. Revendicarea unei despăgubiri sau unei compensații din partea um, cumpărătorului uh, face parte din uh, dreptul contractual, dar totul depinde de condițiile stipulate în contract, de validitatea acestor condiții. Și noi am propus un element respectiv unele propuneri concrete pe care nu am să le enumăr în detaliu pentru că deja este târziu, am spus, prezervăm faptul că un cumpărător nemulțumit poate și uneori trebuie, după un anumit termen, să pretindă vânzătorului să uh, restabilească condițiile contractuale originale și să-și respecte uh, obligațiile contractuale. Dar noi am gândit la trei alternative, dintre care se va alege cea mai adecvată în funcție de uh, uh, felul în care nu s-au respectat obligațiile contractuale sau dacă vorba despre o marfă, un bun a cărui calitate este inacceptabilă sau dacă se poate ajunge la modificarea uh, uh, situației datorită bunăvoinței părților și a faptului că părțile se înțeleg. Am introdus dispoziții în ce privește conținutul digital, termenele de punere în aplicare pe care am hotărât să le prescurtăm și mai sunt și măsurile de însoțire care au fost de asemenea definite, așa cum ați putut să constatați, ținând cont și de rolul mediatorilor. Eu îi rog pe colegi să continue să depună amendamente și să propună îmbunătățiri suplimentare. Noi le stăm la dispoziție ca să găsim soluții convergente, așa cum se întâmplă deseori în comisia noastră. Și avem încredere și în bunăvoința colegilor și în faptul că ei o să examineze textul cu toată atenția. Mulțumesc că acum are cuvântul doamna Lichtenberger și apoi eu însă îmi doresc să iau cuvântul. An, uh, colegen, uh, uh, uh Mulțumesc foarte mult, domnului Berlinger și domnului Leiner, care nu este astăzi aici, pentru acest pachet uh, destul de gros de amendamente. Din păcate, n-am avut timp să le analizez pe toate în detaliu. și din acest motiv vreau doar să mă concentrez asupra câtorva dintre punctele menționate. Dacă vorbim despre uh, ideea de a avea acest uh, drept de vânzare european ca opțiune, obiectiile ar putea apărea doar dacă uh, vedem că asta ar submina dreptul consumatorilor în uh, anumite state membre. Pentru că atunci toate eforturile noastre ar însemna că nu am reușit să-i convingem pe cei pentru care facem acest lucru, deci nu ar fi o contribuție foarte valoroasă. Și cred că tocmai acesta este motivul cheie pentru a spune da sau nu. Și tocmai din acest motiv, cred că este important să ne uităm la măsura în care drepturile consumatorilor pot să fie afectate ca urmare a acestui instrument opțional. Mai există o problemă cu această natură opțională a dreptului. înseamnă că, la fel ca înainte, unele lucruri sunt uh, legate de contract și de actul de cumpărare. Și asta înseamnă că nu va fi ușor să se pună în aplicare acest instrument. Pentru că nu este vorba doar de existența acestui drept opțional sau acestor prevederi opționale, unele prevederi sunt direct din prevederile naționale și ar putea apăra probleme aici, pentru că mai ales în uh, domeniul protecției consumatorului nu, problema nu este să ne asigurăm că drepturile consumatorului sunt uh, respectate de, sunt acoperite de legislație, ci principala problemă pe care o avem este cea de punere în aplicare la nivel național. Și nu e singurul domeniu unde se întâmplă asta. Din păcate, poate oamenii nu au uh, suficiente resurse și se întâmplă așa ceva în anumite state membre și exact aici apare problema. ar exista posibilitatea ca lucrurile să fie acoperite de legislația națională și lucrurile să fie complicate de apariția acestor noi elemente. Deci asta ar fi îngrijorarea mea. Că toate aceste promisiuni, că vom putea să oferim uh, un drept de avanzare pentru țările în care drepturile consumatorilor sunt uh, mici, sunt scăzute, nu va funcționa. Și asta am auzit în audieri. Dacă suntem foarte ambițioși și venim cu un drept de protecție a consumatorilor foarte ambițios, companiile nu-l vor accepta pentru că nu este în interesul lor. Cu câteva mici excepții, ale companiilor care știu că încrederea consumatorului este bună pentru uh, marca proprie. Dar, din păcate, vedem că numărul uh, celor care adoptă asemenea prevederi scade foarte rapid. Deci problema se pune cât de ambițioși vom fi. Pentru că dacă suntem uh, aleși doar de uh, companii și până la urmă acest lucru va scădea drepturile consumatorilor, atunci vom avea o problemă, pentru că consumatorul nu are de ales. Poate decide doar dacă vrea sau nu să cumpere obiectul respectiv. Și din acest motiv Dacă avem un instrument foarte puternic, problema va fi că acesta nu va fi utilizat, dar dacă instrumentul este slab, atunci nu vom obține ceea ce am promis consumatorilor și companiilor, și anume că va exista un instrument uh, nou și bun pentru comerț, care să simplifice lucrurile. Și asta ar trebui să facem. Deci cred că asta va depinde de hotărârile care se iau. Și știu că în Parlament interesele economice sunt adesea luate în calcul, într-un mod care nu e întotdeauna cel mai bun. Și cred că ar trebui să ne concentrăm pe consumatori Analiza mea pentru acest pachet uriaș și aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru ele, pentru că a muncit din greu la ele, se vede. Dar cred că trebuie să ne concentrăm asupra îmbunătățirii protecției consumatorilor. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii au acces la acest și că ne îndeplinim promisiunile pe care le-am făcut. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, trebuie să păstrăm timpul uh, pentru această dezbatere și eu vreau să vă comunic perplexitatea mea uriașă față de acest, uh, această propunere de uh, regulament în ceea ce privește legislația în materie de vânzare. În primul rând, pentru că nu cred că se adaugă mai multă claritate, în măsura în care acum câteva luni am uh, lucrat și am votat o directivă a drepturilor consumatorilor care în momentul de față este în curs de transpunere în cele 27 de state membre și aici avem senzația că mergem într-o direcție complet diferită. Cred că acest regulament va spori complexitatea mediului juridic și că o să ne expunem la o multiplicare a litigiilor. Nu, cred că am exprimat foarte clar care sunt rezervele mele, pentru că nu e vorba de faptul că avem un regulament în dreptul comun european. Uh, caracterul opțional e cel care mă face să am uh, rezerve pentru că asta va distruge uh, protecția consumatorului, tocmai din cauza acestui caracter opțional. Pentru că cine spune drept european opțional, spune în același timp drept național opțional. Deci ambele vor fi opționale. Garanțiile pentru consumator care au fost obținute în statele membre devin la fel de opționale și nu mai constituie garanția cu care sunt obișnuiți consumatorii. Există drepturi și protec de protecție a consumatorului care sunt superioare a ceea ce se propune aici. Ce am constatat eu? față de um, părțile implicate. Această uh, propunere face minuna de a reuni asociațiile de protecție a consumatorului. Eu știu uh, poziția franceză, spre exemplu, care este uh, înverșunat, opusă Um, care se opune în mod înverșunat acestei uh, propuneri uh, cu IMM-urile și cu marile companii. Deci se pune un uh, indicator comun între MEDEF, reprezentantul Business Europe în Franța și asociațiile de consumatori. Și totul din, acesta, din același motiv al complexității și lipsei de siguranță juridică prin raport cu uh, dreptul, cu legislația în materie de vânzare. Și consumatorul nu are libertatea de a alege, de a-și alege propria protecție. Este evident că întreprinderile vor alege garanțiile cele mai puțin constrângătoare pentru contractele lor. Deci, ca să-i răspund domnului Lichtenberger, tocmai consumatorul este uh, cel care va fi lovit în, uh, la capitolul garanții. Mai rămâne o problemă care nu este acoperită acum de directive și anume comerțul uh, electronic. Este un sector al vânzărilor care se dezvoltă în continuare, care în momentul de față este nereglementat și pe care trebuie să-l reglementăm. Dar acest mediu al economiei digitale și al vânzărilor online este deja suficient de complex. Pentru că acolo relația dintre vânzători și cumpărători este atât de îndepărtată încât este foarte dificil să aplici regulile de protecție a consumatorului. Dacă la asta se adaugă și un instrument opțional, lucrurile se înrăutățesc. Pentru că to- pentru toate întreprinderile care sunt în țări terțe, nu vor avea de-a face doar cu 27 de regimuri cu care pot să se joace, dar vor avea și acest caracter opțional al reglementărilor. Deci, ar trebui să avem în armonizare sau într-un regulament de uh, aplicare directă asemenea elemente, dar nu sunt sigură că instrumentul opțional în materie de vânzare ar fi soluția. Deci, vă spun cu regret că, din punctul meu de vedere, eu voi depune un uh, amendament împotriva acestui, acestei propuneri de regulament. Îi dau cuvântul doamnei Tain. Ja, vielen Dank den uh, beiden uh, Berichterstattern. Mulțumesc foarte mult ambilor raportori. Amendamentele sunt în momentul de față doar în engleză. Și atunci când vorbim despre dreptul contractual, este important să avem și propriile noastre versiuni lingvistice și în acest motiv nu pot face decât observații superficiale în acest moment. La toate audierile am rămas cu ideea că nemulțumirea este mare. Oamenii vorbesc despre spețe care nu ar putea să fie soluționate dar nu am uh, primit, dar nu am avut întotdeauna uh, lucrurile la care ne așteptăm în propunere. Deci există loc de îmbunătățiri, dar atunci când vorbim despre un uh, sistem închis, este foarte dificil să faci propuneri. Pentru că toate sunt sisteme uh, uh, autosuficiente și dacă încerci să modifici un lucru, atunci trebuie să vezi care este impactul asupra întregii logici de funcționare. Și din acest motiv nu intenționez să propun foarte multe amendamente. În ceea ce privește protecția consumatorului, nu am, am la fel de multe uh, îngrijorări ca doamna Castex și doamna Lichtenberger. Eu cred că nivelul de protecție a consumatorului este foarte uh, mare și companiilor uh, le place să asigure această protecție. Dar, în momentul de față, întreprinderile nu se angajează în comerț electronic tocmai pentru că sunt uh, îngrijorate uh, de condiții pentru că există nesiguranță juridică și au foarte multe motive să nu se angajeze în uh, comerț electronic. Dar dacă ne uităm la consumatorii care cumpără lucruri de pe internet, foarte adesea ei nu vor să facă nimic pentru că e prea dificil. Deci acolo nu există niciun fel de protecție a uh, consumatorului pentru comerțul electronic transfrontalier și din acest motiv nu putem uh, vorbi, vorbi despre scăderea protecției, pentru că în momentul de față aceasta este inexistentă. Deci în momentul de față oamenii nu insistă asupra drepturilor lor. Și dacă ar avea o asemenea protecție, ar fi foarte bine. Deci, nu am nicio problemă legată de protecția consumatorului. și cred că unele argumente aduse nu sunt tocmai exacte. În ceea ce privește sfera de aplicare, am fost în favoarea ei atunci când am avut raportul din propria inițiativă. De fapt, am crezut că sfera de aplicare nu este definită în mod corect și știm că statele membre opun rezistență, spre exemplu țara mea, Germania. Și din acest, moment, din acest motiv cred că trebuie să fim precauți și să uh, începem cu lucruri mici înainte de a veni cu un instrument uh, uriaș, uh, opțional. Și tocmai din acest motiv cred că ar fi bine să ne limităm la comerțul electronic și să vedem cum merg lucrurile și apoi să decidem dacă vrem sau nu să le extindem la alte domenii. Legându-mă și de ceea ce a spus doamna Castex, despre prevederi, uh, am auzit un zvon care a pornit cândva ieri sau în cursul dimineții că ca urmare a rezistenței opuse de Regatul Unit, Franța și Germania, Comisia intenționează să retragă propunerea. Și aș dori să rog Comisia să-și spună punctul de vedere. Eu aș fi în favoarea propunerii, dar cu restricțiile menționate. Mulțumesc. Deja am petit peu depasé. Dat fiind că am depășit deja timpul puțin, dorește Comisia să răspundă foarte rapid la întrebarea doamnei Tain. Mulțumesc, doamnă președinte. O să răspund foarte pe scurt. Comisia se bucură de acest raport și studiază uh, cu atenție propunerile conținute în el și ca să răspund direct la întrebare, Comisia nu propune să-și retragă propunerea. Este foarte clar. Din potrivă, proiectul de raport al celor doi raportori conține o serie de amendamente foarte utile și pertinente. Domnul uh, Berlinger a, mai, a menționat câteva, o să mai repet și eu, o să mai dau și eu trei exemple. Nu. Vă rog, realmente numai câteva secunde, pentru că eh, interpreții ne-au mai dat 5 minute, așadar Vă rog să nu vorbiți foarte uh, mult. Mulțumesc. Amendamentele privind raportul asupra uh, uh Roma 1. Principiul bunei credințe care nu trebuie și de asemenea clarificarea domeniilor care sunt acoperite și care nu sunt acoperite de dreptul comun uh, europeni. Iată exemple de amendamente foarte utile prezentate de raportori. Am încheiat. Vă mulțumesc. Doamna președinte, vă mulțumesc că ați fost atât de concis. Termenul limită pentru depunerea de amendamente este 23 aprilie la prânz. Se suspendă ședința. Ne reîntâlnim la ora 15 cu ușile închise privind discuția asupra imunităților.